Eh, Dragi colegi, avem ordine de zi foarte încărcată astăzi. Dacă nu sunt obiecții, considerăm că ordine de zi este adoptată. Vă rog frumos să notați că avem interpretare în toate limbile, cu excepția Croației, Danezei, Maltezei, eh, Letonei și limbii irlandeze. În ceea ce privește deciziile coordonatorilor, Pe 15 octombrie 2018, coordonatorii au hotărât să lucreze doar în limba engleză în ceea ce privește avizul destinat AFCO uh, pentru prevederile tratatului pentru cooperarea uh, um, consolidată. Prin procedura înscris de pe 15 octombrie, Coordonatorii au aprobat uh, proiectul de scrisoare către CCCCC în ceea ce privește conflictul de competențe uh, cu privire la uh, raportul Lupta împotriva diseminării terorismului online, numirea raportorilor Domnul Moraes a fost numit raportor în ceea ce privește uh, drepturile persoanelor uh, um, transgen. De asemenea, am fost numit uh, un alt raportor, uh, uh Domnul Franț a fost numit uh, raportor în ceea ce privește descărcările pentru anul financiar 2017-2018 pentru mai multe agenții. Comisia acceptă hotărârile coordonatorilor. În ceea ce privește actele delegate și actele de punere în aplicare de la Comisie, mai întâi avem actul delegat din 27 iulie 2018 care modifică uh, actul delegat 2016 și amendează directiva 2015-849 mm, cu privire la adăugarea Pakistanului în tabelul de la punctul 1. Aveți intenții să uh, faceți obiecții la acest act delegat. Este vorba despre documentul 11815-18. Pe 18 septembrie 2018, Consiliul și-a arătat intenția de a nu obiecta la acest act delegat. Pe 9 octombrie 2018, Parlamentul a primit proiectul de act de punere în aplicare în ceea ce privește finanțarea uh, programului Drepturi, Egalitate și Cetățenie și uh, programul de lucru pentru 2019, precum și anexele aferente. Proiectul de act de punere în aplicare pentru finanțarea uh, programului justiție și adoptarea programului de lucru pentru 2019 și anexele sale. Primirea acestor acte de punere în aplicare a fost comunicată membrilor Comisiei Libe prin uh, newsletter de pe 12 octombrie, Libedia, și a fost stabilit un termen uh, pentru propunerea de obiecții pentru data de 23 octombrie 2018. Votul va începe la orele 9.40 astăzi. Vă rog frumos să vă asigurați că aveți cartelele de vot la dumneavoastră. Dragi colegi, dacă nu sunt obiecții în ceea ce privește ordinea de zi uh, și procesele verbale a reuniunilor precedente, considerăm că acestea sunt adoptate. Începem acum întâlnirea ordinară um, și comună cu colegii de la Comisia pentru Afaceri Juridice. Vreau să le spun venit doamnei Laura Ferrara, care este președintă adjunctă a Comisiei pentru Afaceri Juridice. Vom discuta despre programul Justiție și așteptăm cu nerăbdare uh, cooperarea fructuoasă între noi și Comisia de Justiție. Estimată doamnă vicepreședinte, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, dragi colegi. Mă bucur că avem um, această ocazie de a discuta cu cei doi raportori de la cele două comisii și să avem o cooperare uh, plină de succes pe acest raport, deci în temeiul regulii 55.1. Uh, now I uh, giving the floor to the co-reporters, Mr. Vaiden. Acum dau cuvântul celor doi raportori, domnul Weidenholzer și doamna Hautala. Holzer, you have a floor. Ladies first. uh, okay, thank you. This shows the excellent spirit we have. Da, avem o înțelegere de plină între cei doi raportori. Vedeți, domnul Weidenholzer preferă să dea mai întâi cuvântul doamnei Hautala. Dragi uh, colegi, de la cele două comisii, știți că acest program dorește să promoveze și să consolideze justiția și drepturile fundamentale, ceea ce se va întâmpla dacă vom uh, dezvolta într-o mai mare măsură programul justiției, care se bazează pe statul de drept, încredere reciprocă, recunoaștere reciprocă, între uh, uh, profesioniștii din domeniul justiției și cooperare transfrontalieră. Programul are niște obiective precise, trei mai precis. În domeniul civil și penal, uh, programul justiției facilitează și sprijină cooperarea judiciară, ceea ce presupune promovarea statului de drept în sistemele naționale de justiție, ține cont de faptul că ar trebui să existe mai mult sprijin pentru uh, formarea uh, profesioniștilor ca să avem o cultură judiciară comună și poate că aspectul cel mai progresist, acest program uh, promovează acces efectiv la justiție pentru toată lumea și sprijinirea victimelor în um, acțiunile de um, um, obținere de compensații Uh, mai multă cooperare la nivel transnațional și dezvoltarea încrederii reciproce pot să fie obținute dacă investim, investim în campanii de conștientizare a opiniei publice și sensibilizarea ei. Deși are niște subiecte de actualitate, acest program ar trebui să fie mai bine descris, mai bine lămurit, să știm cine are dreptul să uh, um, apeleze la acest program, cine are dreptul la aceste măsuri de recurs în justiție pentru obținerea de compensații Țările din EFTA, țările care fac parte din politica de vecinătate, pot de asemenea să uh, colaboreze la acest program. Totuși, noi ne dorim ca acest program să fie concret, eficient și să-și atingă obiectivele fixate pentru aceste țări. Pentru că știți foarte bine că uh, consecințele, mai ales la nivel uh, transnațional și transfrontalier, sunt deseori mai mari decât ne-am putea aștepta. Înainte existau alte două programe care acum au fost fuzionate, cel pentru drepturi și libertăți și programul Europa pentru cetățeni. Este important să subliniem faptul că există foarte multe subiecte care se suprapuneau între cele două programe care au fost fuzionate, altele care nu au fost neapărat preluate și trebuie să le trecem pe toate în revistă. În ceea ce privește alocarea bugetară, credem că aceasta trebuie să fie revizuită. Programul pentru drepturi și valori avea un, program, avea un buget de două ori mai mare decât cel al programului justiție. Dar din câte știu eu, Comisia dorește să mărească și bugetul programului justiție. Dacă este așa, trebuie să vedem <clears throat> exact ce fonduri vor fi alocate programului justiție. Trebuie de asemenea să ne uităm la structura tehnică a propunerii ar merita să ne gândim dacă anexele la propunerea de regulament trebuie să facă parte din textul uh, uh propriu-zis, pentru că nu vedem de ce o parte din uh, dispoziții se găsesc acum în anexe. În ceea ce privește lupta împotriva criminalității agravate uh, de natură transfrontalieră, ar trebui să ne concentrăm pe lupta împotriva diferitelor forme de trafic, uh, criminalitatea cibernetică și um, criminalitate de tip malpraxis. De aceea trebuie să facem în așa fel încât acest program să poată să fie folosit și în aceste privințe. Vreau să subliniez faptul că traficul cu ființe umane este o infracțiune la nivel mondial care se întâmplă și în Uniunea Europeană și în țările vecine și de aceea trebuie să um, avem bani suficient ca să combatem acest uh, fenomen. Încă câteva observații. Pentru că accesul la justiție să fie eficient, avem nevoie de mai multă transparență. De aceea ar trebui să discutăm despre cum putem să câștigăm uh, la capitolul capitolul transparență, pentru ca cei care uh, o, beneficiază de acest program să opereze în mod independent, fără presiunea guvernului. Uh, deci, uh, facilitarea accesului la justiție trebuie să fie imparțial și în conformitate cu principiile unei societăți democratice. După regulamentul Bruxelles 1 s-au stabilit reguli clare ca să nu se mai caute jurisdicția cea mai avantajoasă, de exemplu dar uh, chiar dacă uh, instanța din uh, țara părâtului este cea care are competență în cazul unui, unei infracțiuni transfrontaliere, ar trebui să fim mai atenți pentru că ar trebui ca și victimele acestor infracțiuni transfrontaliere să aibă drept la justiție și să o facă în țara în care sunt domiciliați, să nu fie nevoie să se deplaseze în țara în care uh, uh, cel care este acuzat își are domiciliul. Acestea sunt doar câteva exemple de situații în care putem să folosim acest program. Aș vrea ca în acest schimb de opinii să ne gândim cum putem să um, amendăm propunerea uh, și eu fac acest lucru în cooperare cu colegul Weidenholzer de la Comisia Libe. Thank you very much. Uh, Vă mulțumim, doamnă Hautala. Acum dau cuvântul domnului Weidenholzer. Um, I believe that this is... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că este un uh, dosar foarte important pentru că a oferi justiție cetățenilor noștri, a construi justiția pentru cetățeni este obiectivul nostru principal, iar uh, încrederea în sistemul judiciar este unul dintre elementele uh, cele mai uh, necesare, un uh, pas pe care ar trebui să îl întreprindem. Multe lucruri nu sunt cum ar trebui la ora actuală, iar programul în sine este important, după părerea mea. Doamna coraportor deja a subliniat uh, această idee, de fapt cele mai importante idei și cred că este important să avem o referire clară la noile drepturi și valori uh, la programul de finanțare a acestora, a fost o inițiativă pozitivă a Parlamentului, asumată recent, iar dacă Parlamentul vine cu o idee importantă, cu atât mai bine. Credem că este necesar – Deci este foarte important să creăm și rețeaua administrativă pentru cooperare judiciară cu implicarea universităților. Deocam, până acum lucrurile n-au funcționat uh, la acest nivel și mă bucur foarte tare să regăsesc acum ideea în text. Sigur că transparența este foarte importantă și ar trebui să um, ne exprimăm fără echivoc. De asemenea, să discutăm și despre alocările bugetare. Finanțarea aceasta este foarte importantă și este problematic dacă sunt mai puține fonduri disponibile. Mă bucur să pot conlucra cu colega mea și cel mai bun rezultat ar fi să încheiem dosarul până la sfârșitul acestui mandat. Eu și doamna coraportor suntem foarte implicați tocmai pentru a ne încadra în acest calendar. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Weidenholzer. E aici și comisia pentru a ne prezenta programul. Vă rog, doamnă Tomasetti, aveți cuvântul. Mulțumesc și bună dimineața tuturor! Voi încerca să vă explic foarte pe scurt cum a creat Comisia această nouă propunere și care sunt pașii pe care i-am întreprins în ultimele luni. În primul rând, o vedere de ansamblu asupra uh, elementelor principale, exemplu ce se întâmplă post-2020 la nivel bugetar, Comisia a făcut un efort pentru a avea un buget mai prioritizat, concentrat pe mai puține domenii politice. Asta pentru ca el să fie mai flexibil, cu o arhitectură mai ușor de urmărit. Un element important în CFM post-2020 este reprezentat de mecanismul de a proteja bugetul uh, european în fața riscului financiar care pornește din statul de drept. Foarte important și, de asemenea, o legătură specifică cu programele de justiție pe care le discutăm astăzi. Apoi, uh, vrem să ne concentrăm și pe valoarea adăugată europeană, ceea ce este foarte important pentru programe. Și raportorul a menționat asta, să fie mai puțină tevatură administrativă pentru beneficiari. Iată noua structură a bugetului european pe slide. Șapte titluri și mai puține programe. Erau 58, am trecut la 37 în această perioadă, 70 clastere polistice și uh, la justiție să investim în oameni, în coeziune și în valori. Dacă ne uităm în detalii, la detalii, iată ce este important. Pentru prima dată ne axăm pe valori. E un comentariu important pentru Comisie să se axeze pe valorile europene. Asta se întâmplă în clusterele politice, dar creăm și un fond pentru justiție, drepturi și valori, cu, care înseamnă um, contopirea a două programe, programul uh, pentru drepturi și egalitate și cetățenie și pentru, uh, program pentru Europa cetățenilor. Programul de justiție înseamnă cam 200 de milioane de euro în mare, iar uh, drepturile și valorile, 642 de milioane. Am făcut o analiză cu studiu de impact și am ținut cont și de solicitările din teritoriu. Să vedem un pic cum am construit aceste programe. Am făcut o evaluare la jumătatea perioadelor a programelor curente a rezultat că obiectivele pe care le avem sunt în continuare valabile. În continuare, trebuie să continuăm obiectivele de până acum. Valoarea adăugată europeană este un element cheie important în evaluarea la jumătatea perioadei și avem nevoie de mai multe orientări pentru solicitanți. Am încercat să reflectăm toate acestea în noile propuneri este și o componentă de consultare publică. Am uh, întreprins acest exercițiu și a rezultat că uh, există susținere pentru faptul că Comisia se axează pe valori. Participarea democratică în societate, statul de drept, valorile europene sunt elemente cheie pentru respondenți. Valoarea adăugată acestor programe este foarte bine recunoscută. Oamenii care au participat la consultarea publică consideră că cele două programe, programul pentru justiție și apoi cel pentru uh, drepturi și valori, sunt foarte importante. Mă voi referi acum la evaluarea de impact. Principiile, drepturile și valorile pe care le avem în vedere prin aceste programe cel cu justiția, egalitatea și discriminarea, sunt în continuare o provocare pentru Uniunea Europeană. Chiar și în domeniul cooperării judiciare, ele reprezintă elemente cheie și în continuare lucrurile nu sunt la parametrii optimi. Trebuie să fie mai multe sinergii între diferitele programe. Asta își dorește Comisia cu aceste programe noi. Iată câteva detalii acum despre programul de justiție. Am adăugat câteva aspecte. E nevoie de continuitate cu programele de până acum. Obiectivele în continuare nu au fost atinse. Propunerea de acum a Comisiei nu este una revoluționară. Ne concentrăm pe continuitatea cu activitățile curente și Vrem să avem în vedere trei obiective, să susținem cooperarea judiciară în chestiuni civile și penale, să promovăm statul de drept, să susținem trainingul judiciar, un element cheie în programul de justiție, și să îmbunătățim cunoașterea legislației europene, la nivel european. Să facilităm accesul eficient la justiție pentru toți, să îmbunătățim eficiența procedurilor penale, să susținem dreptul victimelor. Iată cele trei obiective și vedeți că statul de drept uh, este proeminent. Un element cheie pentru comisie. Să vedem acum ce activități vor fi finanțate campanii de sensibilizare, training, um, schimb uh, de experiență. Avem și uh, instrumente din uh, domeniul informatic care vor fi finanțate, crearea de capacități la nivelul rețelelor europene cheie din domeniu. Doar câteva exemple. Sunt activități care se regăsesc în anexă. Se dorește vizibilitatea acestora în anexă. Profit de ocazie pentru a vă spune că felul în care finanțăm aceste activități este unul foarte transparent. Nu este prin uh, gestionare partajată. Este gestionarea directă din partea Comisiei, fără interferență din partea statelor membre, în modul în care finanțăm activitățile. Și eu zic că este un comentariu foarte important. Am înțeles că și raportorul s-a referit la asta. Deci Comisia este cea care gestionează direct programele în baza regulamentului financiar, cu o comisie independentă de evaluare, deci nu există riscul de interferențe din partea statului membru în această privință. Câteva exemple acum cu privire la proiectele finanțate recent. ECRIS, tabloul de bord UE uh, pentru justiție, portalul UE pentru justiție, e-justice, un portal electronic, pregătirea de judecători prin EGTN. Ce este nou? <clears throat> încercăm să avem programe mai flexibile cu simplificarea regulilor. Asta ne permite noul regulament financiar. Noi sperăm că astfel programul să fie mai accesibil pretutindeni. Pentru drepturi și valori, propunem să creăm o rețea de puncte de contact în plan național, ceea ce este un element nou și sperăm că astfel succesul programului să fie sporit, căci va exista această rețea de puncte de contact în plan național mult mai apropiată de părțile interesate și de beneficiari. Un element foarte important. Un ultim comentariu, cel legat de sinergiile cu alte programe. Am menționat deja programul Digital Europe. Este un program foarte important și cheie ne-am asigurat că, în cadrul acestuia, putem să avem o parte din fonduri dedicate sistemelor, sistemelor judiciare, ceea ce este deosebit de important, înseamnă că poți finanța digitalizarea sistemului judiciar. De asemenea, sunt și fondurile structurale care pot să susțină sistemele judiciare la nivel național și Ă, identificați aici și programul pentru piața unică, căci aici e o parte din legea întreprinderilor, legea contractuală și programele de ă, ă, combaterea spălării de bani, toate acestea putând fi finanțate prin acest program. Vrem să existe sinergie între diferitele forme de finanțare. Noi, prin programul de justiție, nu primim doar finanțarea din acest program, ci și de la alte fonduri. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumim pentru o prezentare grozavă și începem acum dezbaterea. Nu uitați, nu avem mult timp la dispoziție, două minute pentru fiecare prezentare. De la PP, raportor din umbră, domnul Ademov reprezintă ambele comisii. Mulțumesc, doamna președinte. Vorbesc în numele celor doi raportori din umbră ai PP-ului, domnul Radev, domnul Didier salută eforturile Comisiei Europene de a face, de a simplifica programul uh, de justiție, dar asta nu în detrimentul unui uh, limbaj foarte clar. Uh, cei doi raportori din umbră vor viza o mai mare claritate, interconexiunea între principalele obiective specifice și principalele activități care vor fi finanțate în cadrul programului. De asemenea, sunt interesat să știe de ce o anexă separată a acțiunilor specifice este necesară, în loc să includem acest lucru în uh, text. În articolul 3 este important să uh, pomenim nu numai uh, statul de drept, ci și independența justiției. Un lucru care uh, este uh, evidențiat în preambul, dar nu și în partea dispozitivă a textului cât uh, despre rețeaua de training în domeniul justiției, se pare că există o schimbare, nu mai există obligația privind uh, acordarea fondurilor. Am vrea să știm de ce a fost operată, de ce este propusă această schimbare și de ce dispoziția privind obligativitatea nu este menținută, pentru că principalul nostru obiectiv este să furnizăm uh, serviciile cele mai bune cetățenilor europeni. Apoi, propunerea de a institui o rețea a punctelor de contact care există deja uh, în cadrul programului Europa pentru cetățeni. De ce avem nevoie de o nouă rețea aceasta va trebui să beneficieze de finanțare. Astea sunt uh, câteva din întrebările pe care raportorii din umbră le adresează comisiei și la care doresc un răspuns. Mulțumesc, doamna Kaufman, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Voi fi foarte, foarte succintă. Cred că avem o bună propunere a Comisiei pentru programul de justiție și uh, Până la urmă, e vorba de a aduce o contribuție pentru dezvoltarea spațiului juridic european, care se bazează pe state drept, recunoaștere reciprocă și încredere reciprocă. Și doresc să mulțumesc foarte mult pentru prezentarea comisiei și pentru intervențiile raportorilor. Eu cred că noi toți avem interesul și trebuie să avem interesul ca acest program de justiție să fie îmbunătățit cât mai mult posibil și apoi implementat într-o manieră eficientă. E vorba atât de capitolul um, obiective, cât și de implementarea măsurilor și, până la urmă, implementarea programului per total. Comisia deja a spus că va exista un uh, raport de evaluare, că există un uh, raport de evaluare la jumătatea perioadei, el datează din iunie și este foarte important să avem în vedere rezultatele în așa fel încât ele să se regăsească în textul de acum, căci dacă 70% din solicitanți și beneficiari spun că tevatura administrativă este prea mare și că sunt împovărați, atunci, într-adevăr, se impune simplificarea. Acesta va fi un punct uh, foarte sensibil pentru noi și îl vom analiza îndeaproape. Mulțumesc! Ok, thank you, Mr. Mulțumesc, doamna Agvera. Uh, nu m-aș uh, opri să spun acest lucru când e vorba de programul de justiție. Trainingul în justiție în legislația europeană trebuie să se axeze pe importanța principiilor care stau la baza recunoașterii și încrederii reciproce, uh, care sunt uh, esențial acest lucru s-a deteriorat uh, uh, în mod accentuat în ultimii cinci ani. Nu e vorba numai de un paradox, ci de o contradicție a prognozei intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona cu uh, spațiul de libertate, uh, justiție uh, înglobat. Jurisprudența arată foarte clar că judecătorii din statele membre uh, neagă tot mai mult cooperarea judiciară în materie penală. Faptul esențial este că judecătorii evaluează calitatea statului de drept și respectarea drepturilor fundamentale și separația uh, puterilor în stat în alte state membre și nu asta a fost uh, ideea încrederii și recunoașterii reciproce. Ideea a fost de a spori încrederea, ceea ce înseamnă că judecătorii pleacă de la ideea că în fiecare stat membre, membru uh, este, există respectul pentru uh, statul de drept, independența justiției și uh, căi de atac judiciare pentru a uh, compensa uh, actele unei uh, instanțe dar implicarea uh, în uh, cooperarea judiciară nu poate să uh, judece ceea ce se întâmplă în alt stat membru. Asta înseamnă o negare a spațiului european. Deci este o accentuare a încrederii și recunoașterii reciproce în acest program justiție. Mulțumesc foarte mult. Domnul Scripec, două minute, vă rog, nu uitați acest lucru. Vorbesc în numele domnului Iurec, ca raportor din umbră, ținând uh, cont de motivele arătate în uh, propunerea uh, comisiei, ECR-ul are preocupări similare în legătură cu programul de justiție, așa cum a avut și uh, în legătură cu uh, programul de uh, uh drepturi uh, și obligații. Doamna Valero a subliniat acest lucru și domnul Boni de la PPE să se adauge uh, mai multă susținere pentru ONG-urile care promovează statul de drept și valorile europene în contextul unui spațiu tot mai mic pentru societatea civilă în anumite state membre. Și am citat. Domnul Scripe consideră că acest lucru este uh, inacceptabil uh, pentru că e vorba de un soft power împotriva unor uh, țări și acest lucru poate să creeze o diviziune și mai mare în cadrul Uniunii Europene. Natura uh, normativă a valorilor consfințite în articolul 2 din Tratatul Uniunii Europene exclude și insist, excludă alocarea de către unele uh, forme politice uh, a unor interpretări. Dacă majoritatea statelor membre nu este suficientă pentru abordarea Uniunii Europene, popularitatea a avizului nu garantează faptul că acesta este și întemeiat. Uh, programul uh, justiție nu trebuie să fie un instrument pentru luptă politică în Europa. Fondurile uh, trebuie să susțină opinia publică în statele membre. Uniunea Europeană trebuie să cheltuiască cu atenție uh, resursele bugetare comune. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul Comisiei, o rog pe copreședintă să ia cuvântul. Abbiamo lamentato più volte come la mancanza di fiducia tra gli stati membri. Deseori am vorbit despre lipsa de încredere între statele membre în domeniul cooperării judiciare și din cauza acestei lipse de încredere, acțiunile au fost limitate în lupta împotriva criminalității organizate și împotriva terorismului. Deci este important să subliniem încă o dată această idee fundamentală. Cooperarea este indispensabilă în domeniul judiciar. Dar cooperarea nu se poate baza decât pe principiul încrederii reciproce. Nu poți să pui sub semnul întrebării principiul încrederii reciproce de fiecare dată când discutăm despre instrumente de cooperare. Așadar, pentru ca acest program să fie cu adevărat eficient și operativ și ca să punem în aplicare principiul încrederii reciproce, chiar și atunci când negociem aceste instrumente, atunci trebuie să facilităm și adoptarea de uh, acte normative europene care să ușureze lupta împotriva criminalității și să facă ca cooperarea să se facă în condiții optime. Deci adresez o întrebare uh, Comisiei dacă poate să ne spună în mai multe amănunte ce acțiune are de gând să întreprindă ca să garanteze acest tip de încredere și aplicarea concretă a principiului uh, recunoașterii reciproce în cooperarea judiciară între statele membre. Thank you very much and... Mulțumesc foarte mult. Și acum două minute pentru reprezentanta Comisiei. Mulțumesc și mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile dumneavoastră. Înțelegem că acest teren comun uh, pentru uh, programul uh, de justiție este pe este în conformitate cu ceea ce doriți dumneavoastră. Așa cum ar fi trebuit să spun în prezentare, programul se bazează pe o analiză aprofundată, pe un studiu de impact, pe evaluări. Aceasta este baza pe care lucrăm. Acest program nu are valori politice, ci se bazează pe o analiză concretă la fața locului. Uh, am vorbit despre statul de drept, încrederea reciprocă, independența justiției. Întotdeauna uh, există loc uh, de mai bine, se poate îmbunătăți textul. Comisia este gata să lucreze cu dumneavoastră. În articolul 3 vorbim despre um, eficiența justiției naționale și aici este vorba de calitate, de independență, însă vrem ca lucrurile să fie și mai explicite. Desigur, încrederea reciprocă este temelia acestui program. În unele din uh, activitățile pe care le-am enumerat, se poate vedea cum acest program poate să sporească încrederea reciprocă, să sporească cooperarea între statele membre prin constituirea de rețele. Programul este un instrument important în acest sens. Facem asta și cu programul actual, dar o vom face și în viitor. Am menționat în prezentare uh, importanța GTN și vreau să spun foarte clar că EGTN este foarte important pentru comisie, este o organizație cheie și faptul că am trecut uh, uh la mail în loc de Shell, deci folosirea uh, optativului, acest lucru este important. Nu, asta nu înseamnă o incertitudine în legătură cu fondurile. Fondurile există și vor fi alocate EGTN-ului. Apoi, în ceea ce privește rețelele, aceasta constituie un element nou al programului Există un program existent pentru Europa Creatoare, dar ideea a fost că atunci când am făcut analiza, una dintre uh, probleme a fost uh, lipsa de diseminare, ceea ce am dorit să aplicăm la acest program. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Uh, încheiem ședința comună cu Comisia Iuri. Mulțumesc copreședintei. președintei și acum trecem la punctele 5, 6, 7, care se referă la trei uh, cereri de consultare pe care uh, Parlamentul le-a primit uh, de la Consiliul în această vară. Pe baza așa numitelor hotărâri de la prim, pe baza deciziilor Prüm 2008 615 GHA și 2008 616 GHA, Consiliul intenționează să adopte trei decizii de punere în aplicare în ceea ce privește lansarea schimbului de date automat, respectiv în ceea ce privește datele dactiloscopice în Irlanda, Croația și în ceea ce privește Uh, ADN-ul uh, în Irlanda. Coordonatorii LIBE au hotărât ca aceste trei propuneri um, să fie abordate într-o procedură simplificată potrivit regulii 50 um, din regulamentul de procedură al Parlamentului. Raportorul pentru cele trei uh, dosare este Branislav Scripec. Proiectele de raport pentru cele trei proceduri uh, au fost distribuite înaintea ședinței. Domnul Scripec, aveți uh, cuvântul pentru o scurtă intervenție. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Securitatea Uniunii Europene este un aspect uh, care privește fiecare cetățean, uh, fiecare persoană care trăiește sau uh, vizitează Uniunea Europeană. S-a vorbit în mass media despre conspirații împotriva securității noastre și se vorbește, uh, cred că dacă trebuie să ne concentrăm asupra unui element în acest Parlament și în comisia noastră, acesta ar trebui să îi uh, oprim pe cei care încearcă să uh, ne distrugă modul nostru de a trăi viața noastră, existența noastră. Este un acord al mai multor țări care au uh, hotărât să lucreze și să combată terorismul, să se facă un uh, schimb uh, transfrontalier de date prin noile uh, tehnologii, ceea ce ne permite să evaluăm riscul existent în statele membre. Schimbul automat de astfel de date între uh, agențiile de uh, apărare a ordinii publice trebuie să arate Uh, riscurile la care suntem expuși. Uh, vă prezint uh, trei rapoarte și avem vești bune, pentru că am testat sistemele noastre în ceea ce privește schimbul automat de date. Acestea sunt adecvate atunci când este vorba de schimbul de date dactiloscopice, precum și datele privind ADN-ul. Vom uh, susține deciziile Consiliului pentru Irlanda și Croația, astfel încât ele să poată să uh, folosească aceste sisteme în cadrul sistemului. Mulțumesc, raportor din umbră este Iaromir uh, Statima, doamna Benova. Domnul a dorit să luați cuvântul? Foarte pe scurt, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, doamna președinte. Toate cele trei rapoarte au o natură tehnică pronunțată, însă sunt foarte importante. Ambele țări menționate, Irlanda și Croația, îndeplinesc toate condițiile care au fost stabilite, deci uh, propun să înaintăm această poziție plenare și să aprobăm uh, proiectul de decizie al Consiliului. Mulțumesc pentru atenție. Doamna Haismanova a cerut să intervină. Mulțumesc, uh, doamna președinte. În numele grupului ALDE susțin uh, propunerea deciziului Consiliului pentru uh, schimbul automat de date datiloscopice în Irlanda și Croația pentru că este un uh, pas către o mai mare sinergie în ceea ce privește schimbul de informații în Uniunea Europeană. Acestea fiind spuse, vreau să spun că schimbul de date și cooperarea sunt uh, la fel de importante ca și uh, colectarea acestor date toate datele pentru a îmbunătăți cooperarea trebuie să fie susținute în respect, cu respectarea legislației și jurisprudenței în ceea ce privește protecția datelor și uh, vieții personale. Mulțumesc! Mulțumesc! După această scurtă dezbatere aș dori să uh, propun uh, ca proiectul de propunere să fie aprobat fără amendamente potrivit alineatului 1 din uh, regula 50. Sunt obiecții la acest lucru? Dacă nu există nicio obiecție, procedurile propuse sunt considerate a fi fost aprobate. Aprobate, mulțumesc foarte mult. Votul în plenară va avea loc pe 11 octombrie. în a doua plenară din octombrie. Un punct de procedură, vă rog. Vă mulțumesc. În calitate de raportoare a proiectului de aviz în ceea ce îi privește pe avertizori, aș vrea să se amâne votul pentru că pentru raportul principal votul a fost amânat până pe 22 noiembrie, deci aș prefera ca și votul asupra avizului nostru să fie amânat. Okay, as uh, you have, uh, asked to postpone. Bun, ați uh, cerut amânarea acestui vot pentru săptămâna viitoare. Comisia este de acord cu această propunere? Da, Comisia este de acord. Mulțumesc foarte mult! Bun, acum avem un vot, o sesiune de vot. Aveți cartelele de vot și o să votăm asupra Fondului European pentru Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune. Uh, raportor uh, doamna Post, sora Post. Amendamentul 7 și 51 sunt identice. Deschid votul. Votul s-a închis. se adoptă. Amendamentul 8, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Compromisul 5. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Amendamentul 10. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Compromisul 6. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. adoptat. Amendamentul 57, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. 56, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. 50 57. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. 58. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 59. Votul e deschis. S-a închis. Adoptat. Compromisul 7. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Compromisul 8. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Compromisul 9. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Compromisul 10. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 17 și 69 identice. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 17. Votul s-a deschis, votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 71. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 18. Votul e deschis. Votul e închis. Adoptat. 19. Votul e deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 20. Votul s-a deschis. Votul e închis. Adoptat. 72. Votul e deschis. Votul e închis. Respins. 21. Votul e deschis. Votul s-a închis. Adoptat. 22. Votul e deschis. E închis. Adoptat. Amendamentul 23. Votul e deschis. Votul e închis. Adoptat. 24. Votul e deschis. Votul e închis. Adoptat. 25. Votul e deschis. Votul e închis. adoptat. 26. Votul e deschis. Votul s-a închis. Adoptat. 73. Votul s-a deschis. Votul e închis. Respins. 27. Votul e deschis. S-a închis. Adoptat. 28. Votul s-a deschis. Votul e închis. Adoptat. 29. Votul e deschis. Votul e închis. Adoptat. 30, votul e deschis. S-a închis. Adoptat 31, votul e deschis. Votul s-a închis. Adoptat 32, votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat. 33. Votul s-a deschis. S-a închis. Adoptat. 34. Votul e deschis. Votul s-a închis. Adoptat. 74. Votul s-a deschis. S-a închis. Respins. 75. Votul e deschis. Votul s-a închis. Respins. 76. Votul e deschis. Votul s-a închis. Respins. Citațiile 35, votul s-a deschis, votul s-a închis, adoptat, 36, votul e deschis, votul s-a închis. Adoptat. 37. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Compromisul 1 la considerentul 5. Votul e deschis. Votul e închis. Adoptat. Amendamentul 2. Votul e deschis. Votul e închis. Adoptat. Compromisul 2 la considerentul 8. Votul e deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Compromisul 3 la considerentul 9. Votul e deschis. Votul e închis. Adoptat. Amendamentul 5, votul este deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 48, votul e deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Compromisul 4, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat și votăm acum asupra textului. Deschid uh, votul. Votul s-a închis. Votul s-a închis. Adoptat. Felicitări uh, raportoarei. Mulțumesc uh, pentru munca bună la acest raport. Yep. So we could make a 10 minutes break. Okay. Now uh, we have a 10 minutes break. 10 minutes. 10. 10 minutes break.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 că următorul vot, propunerea de directivă în ceea ce privește protecția persoanelor care reportează încălcările dreptului Uniunii, reprezintă un vot amânat pentru data viitoare.